2020 și vă mulțumim pentru contribuția importantă prin acest raport și um, dorim să cooperăm cu dumneavoastră pentru, să ne, pentru ca să ne asigurăm că vom avea niște politici care să atingă aceste obiective. Mulțumesc, uh, domnule Dali. Acest raport va fi votat mâine. Ultimul punct de pe ordinea noastră de zi este raportul domnului Cozzolino cu privire la lupta împotriva fraudei și protecția intereselor financiare ale comunității. Domnul Coțolino are cuvântul 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. În momentul în care tratatul de la Lisabona face ca rolul Europei să fie mult mai mare în viața cetățenilor, provocarea reprezentată de respectarea legii este crucială. Raportul nostru este rezultatul unui efort unit. Și am ținut mai ales cont de scenariul uh, creionat de Curtea de Conturi în anul 2008, unde s-a văzut că uh, s-a ajuns la irregularități care s-au schimbat între 2007 și 2008. S-a trecut de la uh, mai multe miliarde la numai 730 de milioane. Frauda uh, afectează mai ales fondurile structurale, dar nu numai. Atunci e clar că avem nevoie de uh, măsuri de urgență, deși putem spune că situația se află cât de cât sub control. În urma analizei situației ne-am dat seama că avem nevoie de mai multe piste de acțiune. În primul rând, împărtășirea, împărțirea, mă scuzați, acțiunilor, mai ales între statele membre, din experiența lor de luptă împotriva fraudei. În plus, este foarte important să existe mai multe ipoteze de lucru, astfel încât intervențiile din statele membre să fie cât se poate de eficiente. În plus, avem nevoie de strategii care să propună proiecte de calitate și să arate în ce fel afectează frauda viața de zi cu zi a cetățenilor. Noi propunem ca Olaf să aibă 27 de scheme care să arate cum fiecare stat membru luptă împotriva fraudei și cum folosește fondurile europene și în fiecare stat membru trebuie să fie clar cine efectuează controle, când au fost ele făcute, care a fost calitatea, deci nu numai cantitatea acestor controle. Apoi, trebuie ca toate regulamentele să fie simplificate. Asta mai ales pentru fondurile structurale. În plus, Trebuie intensificată lupta împotriva corupției și a criminalității financiare și mai ales a deturnării de fonduri publice. Aici trebuie, făcute pași, trebuie făcuți pași înainte și suntem de acord cu propunerile Comisiei. S-au mai făcut și alte propuneri de luptă împotriva fraudei, că e vorba despre bănci de date cu beneficiarii fondurilor europene și alte asemenea măsuri noi ne dorim să mărim transparența în cheltuirea fondurilor publice și să putem să avem mai multe mijloace de luptă împotriva corupției și a fraudei. Apoi, Olaful trebuie să aibă cu adevărat o independență totală și să beneficieze de o adevărată strategie de resurse umane. Discuția rămâne deschisă astfel încât să ajungem la o adevărată procuratură unică europeană și la un adevărat uh, o adevărată procedură unică de licitații publice. Trebuie să evităm orice fel de formă de instrumentalizare. Având în vedere problemele existente, avem nevoie de unelte, de instrumente de luptă la nivel european, care să fie cât mai eficiente cu putință. Să nu uităm că există multe discrepanțe și multe distorsionări în mai multe capitole ale finanțelor europene. Și tocmai analizând uh, aceste discrepanțe, aceste distorsionări, vom putea să facem ca ele să dispară. Toate instituțiile comunitare au un efort de făcut în acest sens. Și numai astfel o să avem o Uniune mai puternică, mai integrată și care se poate să răspundă mai bine așteptărilor cetățenilor europeni. Mulțumesc. Trecem la procedura de intervenții spontane. Doamna Macovei, un minut. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbra al PPE-ului, aș vrea să-mi uh, exprim uh, recunoștința față de raportor și față de colegii din celelalte grupuri politice pentru cooperare. Am acordat o mare atenție creșterii transparenței, în ceea ce privește regulile cu privire la achizițiile publice, pentru că sunt uh, regulile care sunt uh, cele mai uh, vulnerabile la corupție. Beneficiarii fondurilor europene trebuie să fie menționați pe un site web. De asemenea, sunt pentru excluderea infractorilor de la posturi de răspundere solicităm uh, statistici uh, și uh, motivații atunci când autoritățile naționale nu au dat curs solicitărilor inițiate de OLAF. Raportul se referă de asemenea la companiile offshore și la cazurile în care acestea împiedică uh, cooperarea cu Uniunea Europeană. Corupția trebuie să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, doamnă Macovei. Domnul Kelly, aveți cuvântul. Mulțumesc. Cred că nu e o exagerare să spunem că în criza economică, această criză economică a fost uh, creată, de fapt, de o criză model car, în care lăcomia a triumfat în fața generozității, uh, corupția a triumfat în fața corectitudinii și individualismul în fața solidarității. Iar solidaritatea trebuie să fie în centrul afacerilor uh, companiilor și guvernelor, pentru că până atunci nu vom avea o societate echitabilă. Am văzut uh, probleme în Irlanda în care oameni cereau beneficii sociale în Republica Irlanda și în um, Regatul Unit și în Irlanda de Nord. Și sigur că uh, aceste uh, practici de ping-pong uh, financiar au dus la probleme foarte importante în Irlanda. Trebuie să facem toate eforturile pentru a ne asigura că se oprește frauda. Mesajul trebuie să fie foarte clar. Uh, cei care uh, au uh, astfel de interese vor fi urmăriți la nivel european. Mulțumesc, domnule Kelly. Domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați eurodeputați, în numele colegului meu, comisarul Semeta, vreau să mulțumesc domnului raportor pentru acest proiect de raport constructiv și pentru faptul că vrea să apere cât mai bine interesele financiare ale Uniunii. Comisia salută faptul că Parlamentul subliniază responsabilitatea împărțită a instituțiilor europene și a statelor membre. Dați-mi voi să fac câteva observații. În ce privește uh, raportarea uh, neregularităților înregistrate în statele membre? Știți probabil că există o nouă bază de date creată de OLAF, în engleză numită IMS, care este abrevierea de la uh, uh, sistem de înregistrare a neregularităților. Fondurile structurale sunt, bineînțeles, un capitol care uh, îngrijorează pe toată lumea, atât la Parlament cât și la Comisie. Noi am luat multe măsuri pentru a remedia lacunele din anumite domenii, mai ales în ce privește planurile de acțiune e vorba despre acele neregularități care au fost registrate în anul 2008 și atunci am dus o adevărată campanie de simplificare a uh, normelor de respectat pentru redactarea acestor planuri de acțiune. Noi ne dorim sprijinirea politicii de coeziune și atunci Comisia ajută statele membre pentru închiderea programelor pentru uh, perioada de programare 2000-2010 și vrea să se asigure că pentru următoarea perioadă de programare nu vor mai fi comise aceleași greșeli și nu vor mai persista aceleași lacune. Toate statele membre trebuie să fie conștiente de faptul că au această răspundere împărțită și că trebuie să aplice prevederile uh, um, tratatului de la Lisabona. În ce privește transparența cu privire la beneficiarii fondurilor europene, știți bine că în ce privește fondurile din politica agricolă comună, Comisia a cerut statelor membre să comunice lista cu acești beneficiari și ea a fost publicată pe site-ul Comisiei. Și pe pagina uh, Europa Eb există un link către acest site unde există lista cu toți beneficiarii de fonduri agricole. agricole. Colegul meu, comisarul Semeta, este pe deplin de acord cu faptul că Olaful trebuie să se concentreze pe anchetele pe care trebuie să le desfășoare, deși mai are și alte misiuni, mai ales uh, în ce privește prevenirea fraudei. De asemenea, este de acord cu faptul că Olaf ar trebui să se concentreze pe cazurile uh, de fraudă la scară largă, iar frauda uh, de dimensiuni mai mici ar trebui să fie investigată de uh, um, entitățile din statele membre respective. Colegul meu, Semeta, a notat observațiile dumneavoastră și faptul că cereți ca Olaful să coopereze mai bine cu uh, IMS-ul. Această cooperare există deja din anul 2003 și ei fac în general uh, bun, uh, un schimb bun de experiență și de experți. În ce privește drepturile procedurale, Olaful a adoptat o nouă comunicare în anul 2009 și știți că există acum un adevărat ghid pentru uh, anchetatorii de la OLAF, care a fost de altfel uh, transmis uh, instituției dumneavoastră. Comisia vrea să reamintească faptul că documentul de reflecție asupra reformării Olafului va fi trimis Parlamentului și Consiliului înainte de vacanța de vară și va fi discutat la întâlnirea uh, Comisiei de Control Bugetar din luna iulie. Ne dorim cu toții ca Olaful să fie mai eficient și să putem să protejăm mai bine, bine banii contribuabililor europeni. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Spune președintele, acest uh, uh raport va fi votat mâine. Doamna Băsescu. To include my subject on the plenary... Vă rog să includeți uh, uh, discursul meu asupra acestui subiect în procesul verbal. Poate că colegul dumneavoastră a crezut că fiind vorba despre același comisar uh, să nu se facă o confuzie între subiecte. Vă mulțumesc. Președintele, discursul dumneavoastră a fost luat în considerare și va fi inclus la acest punct de pe ordinea de zi. Eforturile